domnilor, îmi cer scuze pentru această întârziere de 4 minute. Mă rog, nu, nu văd cât e ceasul, dar, mă rog, cred că e timpul să începem. A, probabil va fi mai, și mai complicat să urmărim timpul de vorbire. Dacă nu, îmi spuneți voi când să încetez. Vom avea o ordine de zi încărcată și de aceea uh, ne ținem pe cât posibil uh, de program. Adoptarea ordine de zi. Uh, aș vrea să propun, dacă sunteți de acord, două modificări la ordinea de zi. Sper că uh, consultanții, consilierii politici v-au pus deja în gardă și anume, din cauza complexității tehnice și a dificultăților politice, propun să amânăm votul pe două dosare, Invest EU, doamna Vestlund, și CEF, raportul domnului Miroslav Piotrovski. De altfel, acest vot a fost amânat și de comisiile competente pe fond. Votul, așadar, ar putea fi amânat totuși uh, în timp util pentru a oferi avizul nostru comisiilor responsabile pe fond. Dacă sunteți de acord cu aceste schimbări, propun să adoptăm ordinea de zi. Nu am anunțuri ale președintei, uh, dar avem uh, oricum un vot destul de important. Și atunci trecem la votul Uh, privind Horizon Europe, uh, programul cadru de cercetare și inovare, și anume regulile de uh, participare și diseminare. Domnule Fanisteroi, sunteți raportor pentru acest aviz. Vreți să luați cuvântul? Mulțumesc foarte mult. Aici Uh, comisia responsabilă pe fond uh, a imprimat un uh, ritm foarte alert al adoptării, deci avem și noi nevoie de celeritate aici. Vreau să mulțumesc secretariatului și întregii echipe care m-a susținut. Sunt bucuros că am păstrat formulările vis-a-vis de posibilitatea directi, eh, transferilor directe la nivel național. Eh, cred că am ajuns la un acord de compromis eh, care este bun și haideți să trecem la vot așadar. Mulțumesc foarte mult. Atunci trecem direct la vot. Se pare că am probleme tehnice cu echipamentul eh, tehnic pentru votare. Poate mă ajută cineva? Da, nu, nu funcționează. Nu cred că este o problemă cu cardul, ci cu cititorul de card. Deci, încă o dată îmi cer scuze, începem cu votarea și anume votăm în vot amendamentele 147, 148, 187, 249 și 125. Cine este pentru? Împotrivă? Putem să verificăm, vă rog, ca să știm uh, pe viitor cum stăm? Nici, nici una din dispozitivele pentru votul electronic nu funcționează? Da. A. Acum. Acum. Trebuie să-i rugăm frumos să ne dea drumul la instalația de votare, se pare. Închid votul acum. Vă rog. Cer să se țină cont și de votul meu. Între timp voi primi și cartela de vot. Am lăsat-o la plenară, așa că votul nu s-a înregistrat, dar sunt aici de la începutul ședinței, așa că vreau să se înregistreze și să se țină cont de el. Yeah, sorry. V-aș ruga să repetați mesajul. Da, spuneam că nu am cartela de vot, dar sunt prezent aici de la începutul ședinței, deci cer să se contabilizeze și votul meu. Între timp îmi vor aduce cartela. Puteți să ridicați mâna atunci ca să semnalați dacă sunteți pentru sau împotrivă pentru numărătoare, vă rog. Deci sunteți pentru. Se adoptă. You, be, you have today the golden finger. Ați avut mână de aur azi la vot, se pare. Bun. Trecem la compromisul 21. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 22. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 23. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 188 acum. Cine e pentru? 188. 147 a fost uh, în primul vot uh, în bloc. A fost cuprins acolo. Și acum. Trecem la compromisul 24 pentru că 188 uh, devine caduc. Cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 25. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum trebuie să trecem la compromisul 27, dar vă reamintesc că înainte ar trebui să votăm amendamentul 234. Acceptați, domnule raportor, mai întâi să votăm 234? Uh, din motive de claritate nu zic că obiectez, ci uh, eu recomand doar ca raportor să votăm împotriva acestui amendament. Da? Deci dacă întâi uh, votăm 234, atunci trebuie să votăm împotriva. Atunci, iată, amendamentul 234. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Doriți o verificare? Bine. Am deschis votul. Am închis votul. Și se respinge pentru că și eu sunt împotrivă. Dar nici mie nu funcționează cartela de vot. Se respinge la mustață de un vot. Nu ați primit rezultatele? Deci 15 pentru, 18 împotrivă, o abținere. Acesta a fost rezultatul votului. Și acum trecem la compromisul 27. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 28 acum. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 30, cine e pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amenamentul 250, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 251 pentru, Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 252. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 253. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 254. Nu. Atunci 255. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 257 pentru, împotrivă, abțineri, adaptat 258 pentru, împotrivă, abțineri, adaptat 259 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 31 acum, pentru, împreună, împotriva abțineri, adoptat. Amendamentul 261 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 200, președinte se întrerupe. Trebuie să anunț că amendamentele 262, 265, 141 și 1, 132 au fost retrase ca parte a acestui compromis. Da? Mulțumim pentru informație. Și trecem acum la 267, care nu a fost retras. Cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 268 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 269 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 270 pentru, împotriva, abțineri, cred că se adoptă. 271 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 271, votul electronic e deschis. Vot închis acum. Se respinge Ba nu, se corectează, doamna președinte, uh, se adoptă. Am calculat eu greșit. 272 acum pentru. Doamnă președinte, acest amendament mai nou este in, inclus în compromisul 80, care va fi votat mai târziu. Îmi cer scuze că vă anunț chiar acum. Deci acest amendament devine caduc dacă. Deci 272 devine caduc dacă uh, este adoptat compromisul 80, care încă nu a fost. Nu, care a fost 18, îmi cer scuze, 18 Compromisul 18 a fost adoptat, deci asta cade. 273 adoptat. Trecem la compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 277 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 278 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 279 pentru, împotrivă, abțineri Respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 280 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 281 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 282 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 283 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum compromisul 34. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Trecem la amendamentul 288. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 35 cu amendament oral este cineva care se opune amendamentului oral? Nu? Atunci cu amendamentul oral, amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 291 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amenamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amenamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amenamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amenamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amenamentul 292 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum compromisul numărul 36 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 315. Așa scrie aici. Deci 350. Cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 316. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 37. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 38 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amenamentul 62. Amenamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 63 pentru, a, s-a retras. A fost retras. Bun, atunci compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 71, care este identic cu 72, nu? Nu. 71. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 72 care este identic cu 73 de data asta. Deci votăm împreună 72-73 pentru împotriva abținere adoptat. 74 acum pentru împotriva abțineri adoptat. 75 pentru KD. Acum trecem la 76 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amenamentul 89 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 90, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul de compromis 8, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 4, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 9, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 110 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 14, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 15, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 121 a fost retras, atunci 122 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 123 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 124 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 126 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amenamentul 130 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amenamentul 131 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amenamentul 138 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 141 retras. Și acum compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Și acum votul final, un vot electronic care a fost deschis acum. Închid votul. Treizeci și cinci pentru, plus votul meu, și treizeci și șase pentru. Nu, ați votat cu cartela. Nu, 37. Nu, nu. Și domnul Coțolină pentru. Deci 38 pentru. Deci 37. Bine am înțeles. Da, cardul meu în continuare nu funcționează. Ok. Deci 37 de voturi pentru, unul împotrivă, o abținere. Felicitări, domnule Van Nistelrooy. Și trebuie să vă spun, să, să vă adresez felicitări tuturor, pentru că este primul dosar uh, legislativ uh, adoptat în uh, noul uh, cadru Uh, de reglementare. Continuăm cu un alt dosar foarte important. Uh, raportarea este doamna Mercedes Bresso, avizul uh, Comisiei Rege privind Fondul Social European. Presidente, ma anche da parte mia proprio poche parole per ringraziarvi. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, vreau să le mulțumesc colegilor pentru munca accelerată pe care am desfășurat-o la acest dosar Cred că amendamentele de compromis corespund impresiei noastre comune și anume că Fondul Social European trebuie să facă parte din politica de coeziune și politica regională. La asta se referă amendamentele și amendamentele de compromis și pot să spun că pe ansamblu am lucrat în așa fel încât să ținem cât mai mult uh, cont de pozițiile tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și sper ca în timpul votului să vedem clar acest lucru. Trecem direct la vot la acest dosar și începem cu amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri, vom face o verificare la amendamentul 107, verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Deci 19 la 19 Deci este respins. Osută unsprezece cu amendament oral. Cineva împotriva amendamentului oral al raportorului? Nu. Atunci votăm așa. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotriva, abțineri. Cred că se respinge, dar vom face o verificare la amendamentul 112. Verificare electronică, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge, ținând cont și de votul meu. O să trecem acum la 113 pentru, împotriva, abțineri, cred că se respinge încă o dată, aceeași majoritate. Doriți o verificare? Nu. Foarte bine, facem o verificare atunci. La 113, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge, într-adevăr, aceeași majoritate. Compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 144 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 148 pentru, nu, mi se spune, Da, putem vota. După cum vedeți, este vorba de competențe partajate între ocupare și envi. Votăm la 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9, împotriva, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotriva. V-aș ruga, dragi colegi, să ridicați mâna sus pentru, pentru, deci, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 155, chiar și așa cu mâinile n-a fost suficient, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Mă scuzați, spune președinta. 156 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 este competență exclusivă pentru ENVI și o votăm. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 185 pentru, împotriva abțineri se respinge. 186 este caduc sau nu? Nu. Atunci 186 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doriți o verificare? Nu? Atunci 187 se deschide votul pentru o verificare. S-a închis votul și se adoptă. 188 este caduc, pentru că 87 a fost adoptat. Trecem la 190, 91 și 92, toate identice pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 207 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 208 pentru, împotrivă, abțineri Cred că se adoptă, dar dacă doriți, verificăm. Se adoptă atunci. 209 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 210 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 211 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 212 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 213 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 221 este caduc. 214 ce înseamnă aproape identic. aproape însărcinată. Ce-o fi însemnând? Da, votăm separat pentru că sunt aproape identice. Deci 214 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 226 pentru, Dar nu sunt identice, sunt doar aproape identice. Aproape votăm. da, din cauza conținutului. Se adoptă oricum. Aproape. Aproape de acord. 215. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 216 este caduc. Compromisul 18 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 222 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 223 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, nu, este caduc, îmi pare rău, spune președinta. Următoarele de asemenea sunt caduce. 227 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 228 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 229 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 230 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 231 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 232, care este identic cu 31, 233 cu amendament oral din partea raportorului. Cineva împotriva acestui amendament, atunci îl votăm și pe el. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 234 pentru, împotrivă, Abțineri. Cred că se adoptă. 235 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 236 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 237 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 238 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 239 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 240 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 241 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 242 pentru, împotrivă,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 Vom face o verificare la amendamentul 251. S-a deschis votul. S-a închis votul. Puteți să ne arătați rezultatul. Și uh, votul meu este negativ, așa că se respinge. Doi acum pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 253 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 254 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 255 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 256 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 257 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Haideți să facem o verificare la 257. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 1 Intervenție fără microfon din sală, din păcate. <laughs> I'm sorry. It is, it is part of the, of the joke, but... Îmi pare rău, era doar o glumă. O glumă care n-a ajuns în sala interpreți, ne pare rău. Continuăm voturile la amendamentul 1. Pentru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 S-a închis votul și se adoptă. Îmi pare tare rău. Din cauza greșelii mele, nu din cauza votului. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 cu amendament oral din partea raportorului. Obiecții față de acesta? Nu. Atunci votăm 49 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. De fapt, era cu amendament oral, să menționăm acest lucru. Avem un amendament oral la amendamentul 65. Deci se adoptă așa. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 cu amendament oral. Obiecții? Nu. Atunci votăm cu amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 73 cu amendament oral. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. la 20 de voturi pe minus. 74 uh, pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge, cred. Nu știu dacă doriți să verificăm. Foarte bine, verificăm amendamentul 74. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 75 este caduc sau nu. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 80 cu amendament oral din partea raportorului, obiecții, nu, atunci votăm cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 103 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la votul final. S-a deschis votul. Trebuie calculat și votul meu pentru, deci 36 de voturi pentru, 2 împotrivă și 0 abțineri. Felicitări doamnei Breso și acesta este al doilea dosar în noul cadru care a mers foarte bine. Vă mulțumesc și pentru răbdare, dragi colegi. Trecem acum la raportul domnului uh, Deutsch, Fondul European pentru Globalizare. Nu știu dacă doriți să interveniți. Atunci trecem direct la vot. Amendment 13. Începem cu amendamentul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 80. Pentru, amendamentul 80, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 98. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 101. 101, Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 102. 100, mă scuzați. 100 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 102 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm prin vot electronic. 102. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Respins. 109. E caduc? La 103 trecem. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 100 4. E caduc 105. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 112. Putem verifica 111 vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 112. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 16. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 17. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 116. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul, vreți să verificați 116? Verificăm. Vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Am verificat 116. Vreți să votăm din nou? Deschidem votul. O unu, șase. Vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis. Din nou este respins. Compromisul 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 121. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 122. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vreți să verificăm? 122 s-a deschis votul. S-a închis. Respins. 123. Pentru, împotrivă, abțineri, aceeași situație, respins. 124. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 129. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 131 pentru, împotrivă, abțineri, cred că a trecut, a fost adoptat. Verificăm 131. Vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins cu un vot. It happens in the national parliaments very often, you know that. Parlamentele naționale se întâmplă de multe ori asta. Să apare degețelul auriu. Acum, 132. Pentru, împotrivă, abțineri și adoptă. 133. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 134. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 9. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotriva abțineri, respins. 136 pentru, împotriva abțineri, respins. 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 141 pentru, împotrivă, abține, respins. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vreți să verificăm amendamentul 17. S-a deschis votul. Vot electronic. S-a închis. Respins. Un vot. Diferență. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 40, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 41, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 47. S-a deschis votul. S-a închis? Respins. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 56. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. <laughs> Pentru că eu mă opun. Chiar o să, chiar o să mă descurc mai bine. Fac efort. Cinzeci și șapte. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Îmi pare rău. 57. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 59. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și trecem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis. Avem 36 pentru. 36, 2 împotrivă și o abținere. Și 0 abțineri, mă scuzați. Felicitări domnului Deutsch. Un rezultat foarte bun. Și continuăm acum cu ultimul vot pe ziua de astăzi. E vorba de avizul domnului Fito. Doriți să interveniți, domnule Fito? Nu. Deci trecem direct la vot. Amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 2. Verificăm prin vot electronic. S-a închis. Se adoptă. N-am putut vedea bine. Amendamentul 3 e caduc. Și trecem la amendamentul 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5. Vot pe părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, cu amendament oral. Dorește cineva să se opună? Nu. Amendamentul 6 cu amendamentul oral. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și încă un amendament oral, un nou text la alineatul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă noul amendament oral la noul text. Trecem acum la compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul oral la noul text cerut de socialiști. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 10 cu amendament oral. 10 cu amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Cred că se adoptă însă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă clar. Amendamentul 11 e caduc, doar ce 10 se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 cu amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votul final. S-a deschis votul. S-a închis. 35 de voturi pentru, 1 împotrivă. Felicitări, domnule Fito. Și vă mulțumesc pentru voturi. Very well done. And now we... Bravo. Acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. E vorba de considerarea proiectului de aviz al domnului Omarje pe scurt. It my pleasure. Thanks. Thanks. Thank you very much. Okay. decided to deliver... a hotărât să facă un aviz către com raportul Comisiei de Pescuit cu privire la propunerea Comisiei cu privire la fondul maritim și de pescuit după 2020. Domnul Omarje este raportorul nostru de aviz și astăzi dumnealui ne va prezenta proiectul de raport. Vă rog v-aș ruga să păstrați liniște în sala de ședință. Thank you very much. Vă mulțumesc mult. Domnule Omarje, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Ase, uh... Acum foarte rapid referitor la acest fond. FEAM. FEAMP. E un fond uh, important pentru Uniunea Europeană, pentru pescari esențial pentru toate insulele și regiunile de coastă și maritime ale Uniunii Europene. E un fond esențial pentru a promova obiectivele ambițioase și inovatoare pentru un pescuit durabil și responsabil, pentru a conserva resursele mărilor, pentru suveranitatea alimentară, deoarece ne aprovizionăm cu produse din mare pentru economia albastră durabilă și pentru ca în sfârșit Uniunea Europeană să devină un actor major în ceea ce privește guvernanța internațională a mărilor și oceanelor. Vă spun din capul locului că, datorită regiunilor uh, ultraperiferice și a teritoriilor de peste mări, Uniunea Europeană e primul spațiu maritim european, mondial, mă scuzați. Uh, se spune asta de multe ori, însă trebuie să o repetăm de fiecare dată. Deci Uniunea Europeană joacă un rol important și are și responsabilități deosebite. Și tocmai asta formulez eu în raport cu propunerile mele. Marea e bunul nostru comun, e un bun inestimabil pentru întreaga omenire, pentru Uniunea Europeană și de aceea e primordial să conservăm mările noastre și să ne orientăm acțiunile pentru a proteja aceste mări. De aceea trebuie să avem o politică a pescuitului care să țină cont de aceste obiective economice și de dezvoltare regională. Deoarece astfel putem conecta diferitele teritorii ale Uniunii, inclusiv cele mai îndepărtate. După cum știți, din cauza schimbării climatice, climatice, biodiversitatea mărilor și oceanelor e amenințată. Va crește nivelul mării și de aceea trebuie să ținem cont cu multă seriozitate de toate provocările implicate de natură socioeconomică sau de mediu. Suntem primul spațiu maritim mondial, deci ca mărime. De aceea trebuie să fim un actor uh, esențial aici în ceea ce privește guvernanța mărilor și oceanelor. Și Asta va însemna că toate insulele, regiunile de coastă și toate regiunile maritime europene vor avea de jucat un rol important. Începând cu această constatare, vreau să subliniez în primul rând ca FEMP să fie consolidat ca fond și să se concentreze mult mai mult pe uh, conservarea resurselor, a biodiversității, mă gândesc la mediul înconjurător și cred că ați înțeles-o și dumneavoastră. Și asta ar trebui să însemne cel puțin ca bugetul să se mențină la același nivel ca în perioada 2014-2020, cu un minim de 25% din fonduri pentru protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor marine. Și așa cum am făcut-o și când am examinat uh, ultimul FEMP, la sfârșitul ultimului mandat. Am spus-o și atunci, dacă noi continuăm cu ritmul prădător actual, nu vom avea niciun pește, niciun crustaceu, niciun nimic pentru pescuitul comercial înainte de 2050. Deci amendamentele mele acoperă mai multe domenii. În primul rând, pentru regiunile ultra, ultraperiferice am introdus toate prevederile din precedentul FEMP care fusese suprimate în această nouă revizuire. Unele trimiteri la articolul 349, formularea derogărilor pe care articolul 349 le permite pentru regiunile ultraperiferice în domeniul pescuitului, pentru a reintroduce autorizația de DCP-uri. Deci doar astfel de DCP-uri trebuie permise, instrumente de, de pescuit, deci nu cele în derivă, deci doar cele care sunt fixe. Vrem de asemenea să uh, dăm curs uh, solicitărilor formate, formulate de eurodeputații din regiunile ultraperiferice. Deci activitățile Acum, în ceea ce privește navele de pavilion, acestea nu ar trebui doar să arboreze pavilionul regiunilor troperiferice pentru a beneficia de anumite înlesniri, ci chiar ar trebui să fie de acolo. Acum, ecologia. Da, trebuie să protejăm mai bine biodiversitatea și să finanțăm uh, acțiuni de depoluare a mediului marin la scară europeană și internațională. Și referitor la acest plan, ieri când am votat cu privire la directiva plastic, Parlamentul European a votat pentru un program european de curățire și de poluare a mărilor, amendament pe care l-am propus în Comisia ENVI. Dacă finanțăm protecția pecilor amenințate. Dacă combatem pescuitul ilegal, nereglementat și nedeclarat și dacă ne vom strădui să depolăm mările și oceanele noastre de această invazie de plastic, situația s-ar putea îmbunătăți. În al treilea rând, cred că trebuie să uh, declarăm ineligibile anumite metode de pescuit, cum ar fi cele cu resurs abiotic. Enfin, cealutaj care sunt devastatoare pentru mediul înconjurator. Acum, în ceea ce privește guvernanța mărilor și oceanului, aici am o serie de propuneri pentru ca Uniunea Europeană să se poate să poată afirma ca forță motrice. Deci e vorba de renoirea fondurilor pentru cercetare și dezvoltare, pentru a proteja marile cetacee, de polua oceanele și pentru a asigura guvernanța mărilor. Trebuie să considerăm că în afara ceea ce v-am spus, sunt de acord cu restul textului. Deci eu v-am făcut uh, aceste observații în legătură cu ceea ce cred că trebuie consolidat. În rest, cred că propunerea este interesantă și sper să colaborăm cât mai fructuos și sper de asemenea să pot să propun un raport ambițios care să ne permită să atingem obiectivele de dezvoltare uh, regională ale FEMP. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule Omarșe. Acum le voi da cuvântul raportorilor din umbră, deoarece avem un uh, program foarte strâns. Vă rog să fiți subcinți. Începem cu doamna Giufrida. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Și aș vrea să adaug ceva și să mă refer și eu la niște elemente care ar trebui să apară în raport. Acum, dacă vrem să accelerăm procedurile pe căi administrative pentru a avea un acces la FEMB, asta e ceva esențial, însă revizuirea trebuie să aducă și elemente uh, de inovare în ceea ce este proiectele. Mai multe controle nu ar trebui să însemne mai multă birocrație și povară și costuri asupra întreprinderilor. Trebuie de asemenea făcute modificări pentru ca regiunile să devină protagoniste în ceea ce privește programarea și gestionarea planurilor operative. Eu cred că doar așa putem avea un proces de mai bună concertare cu autoritățile locale și astfel putem obține beneficii economice, sociale și de ocupare. Și asta ar trebui să fie clar un obiectiv pentru noi. Însă nu ne putem lipsi de două aspecte, cred eu, care ar trebui introduse în următoarea programare. Deci față de propunerea făcută de Comisia Europeană. În primul rând, să se mențină resursele, cel puțin la nivelul actual. Avem acum gestiunea concurentă și gestiunea directă. E o propunere alarmantă, cred eu, să prevedem pentru FEMP o scădere cu 13% față de actualul buget. Obiectivul politicii de pescuit se va, care s-a bazat pe dezafectarea navelor a fost uh, un efect de reducere a efortului de pescuit pentru reconstituirea stocurilor de pește. Însă dacă vrem din nou să se pescuiască pe coastă, mai ales uh, gândindu-mă aici la pescuitul artezanal, domnul uh, Omarje vorbea despre regiunile ultraperifice, să reamintesc că sudul Europei are o tipologie, are o conotație uh, specială, acolo e posibil doar pescuit artizanal. Deci obiectivele trebuie să fie la înălțimea unei dezvoltări uh, durabile la nivel uh, economic și de mediu. Și de aceea cred eu că ar trebui uh, inclus aici pescuitul de agrement, turistic, culegerea de date, sporirea informațiilor pentru marketing, pentru operatori Nuovo deve tenere in... E absolut esențial ca noul uh, regulament să se țină cont de acestea. În al doilea rând, formarea, pregătirea in... pentru ca tinerii să înceapă să lucreze în acest sector. Deci dacă vrem să avem un impuls pentru pescuitul de mâine, însă dacă acelor, acestor tineri nu le dăm resursele pentru a-și diversifica această activitate, ei nu se vor apuca de meseria asta. În noua programare a dispărut secțiunea despre promovarea capitalului uman, crearea de locuri de muncă și dialog social, puncte în legătură cu care noi am lucrat foarte mult la alte rapoarte. Um, mai ales din perspectiva următorului CFM. Deci am vrut să includ aceste aspecte și trag atenția că sunt importante practicile durabile care trebuie transmise de la o generație la alta, e important rolul femeilor și dialogul social. Închei spunându-vă că, mai ales în Comisia pentru Dezvoltare Regională, trebuie să arătăm cât de multe pot fi făcute pentru a investi în ceea ce vrește activitățile conexe, dezvoltarea locală, activități participative, recuperarea unor uh, infrastructuri mai vechi care ar putea fi reutilizate și asta ar putea juca un rol important. Deci cerem să existe linii de finanțare adecvate, deoarece doar printr-o politică comună de cooperare și de gestionare a resurselor de pește vom putea obține rezultate de durată, rezultate concrete folosindu-ne în același timp într-un mod rațional de uh, stocurile de pește existente. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Fita, aveți dumneavoastră cuvântul ca raportor din umbră. Vă rog să fiți succint. Trei lucruri, doamnă președinte. În primul rând, pornim de la baza bună. Relatore. Amendament. Amendamentele la care lucrăm noi uh, urmează trei lucruri. În primul rând, simplificarea, care vine și la alte regulamente, pentru ca întreprinzătorii din sector să se bucure cât mai mult de tot potențialul oferit de instrument. Trebuie implicate toate organizațiile din acest domeniu. În al doilea rând, vrem să avem acțiuni care să limiteze urmările care se datorează unor circumstanțe excepționale din punct de vedere al mediului sau al climei, prin măsuri care să poată să uh, ducă la stabilirea unui fond de garanție pentru pescari. În al treilea rând, atenție asupra rolului socioeconomic al acestor activități, prin niște măsuri care să stimuleze formarea și activitatea tinerilor întreprinzători și, de asemenea, repregătirea lor profesională. Deci, pe aceste uh, elemente vom face noi amendamentele. Mai repede atât nu puteam, cred, să intervin. Thank you. Me, I am a uh, shadow raportor. Doamna Nicolae. But also in the Fishery Committee. Sunt raportare de număr și în această comisie și în Comisia pentru Pescuit și împărtășesc uh, propunerea domnului G. Propunerea Comisiei respectă principiul subsidiarității, din păcate însă nu respectă și principiul proporționalității. Propunerea trebuie să ofere um, șanse egale pentru toate statele membre în ce privește zonele de pescuit, pentru că există zone uh, uh, în uh, largul mărilor europene unde pescuitul nu este sustenabil, deci trebuie ajustată capacitatea totală. Am uh, depus uh, o serie de amenamente pentru creșterea flexibilității și pentru uh, în vederea simplificării, pentru că considerăm că aceste trenduri trebuie continuate. Apreciem importanța acvaculturii, prin care se reduce presiunea asupra stocului haliotic. Credem că acvacultura ar trebui să fie sprijinită mai mult pentru pentru a dobândi o rată de cofinanțare mai mare. Credem că această rată de cofinanțare trebuie să crească. Și, în fine, dar nu în ultimul rând, rata de cofinanțare pentru anumite acțiuni trebuie crescută pentru a susține acțiunile cu caracter inovator la nivel local, um, Uh, pentru o mai bună implementare a strategiilor de dezvoltare locală, pentru a, a crea o, o generație, o viitoare de generație de pescari și pentru a uh, stabiliza veniturile din acvacultură și din pescuit. Trebuie să existe, în opinia mea, niște uh, plăți compensatorii pentru întreruperea temporară a activității de pescuit. Toate acestea pot uh, conferi valoare adăugată pe sectorului pescuitului și acvaculturii. Prom, uh, susțin uh, amendamentele dumneavoastră, propunerea dumneavoastră prin amendamentele mele și cred că dosarul se îndreaptă în direcția cea bună. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna D'Amato, vă rog să fiți și noastră succintă. Vă rog! convenevoli, Mulțumesc! În ceea ce privește mediul înconjurător, sunt de acord, însă vom avea alte amendamente, deoarece ne gândim și la durabilitatea socială și biologică, mai ales la articolul 14. Credem că pentru a încuraja pescuitul la dimensiuni mici, acolo ar trebui să includem accesul la credite și la articolul 17 vom face un amendament cu privire la schimbarea intergenerațională prin achiziționarea de noi embarcațiuni care nu ar trebui să aibă un efect asupra capacității totale de pescuit. FEMP trebuie să, primi, să permită acțiuni pentru formarea tinerilor, pentru pregătirea lor personală, pentru pentru a asigura protejarea speciilor, pentru siguranța vieții omenești um, la bord pentru siguranța lucrătorilor. Tot la articolul 17 aș vrea un nou aliniat care să clarifice modul în care fondul poate sprijini accesul companiilor de pescuit și de acvacultură la instrumentele de gestionare a riscurilor și ce uh, stimul există aici. Mă gândesc la fondurile mutuale, mă gândesc la pierderile din cauza furtunurilor, costurile de salvare, um, timpul activităților de pescuit, deci de multe ori aceste nave trebuie să salveze persoane când își desfășoară activitatea. Mulțumesc acum comisia. Aveți cuvântul, stimată doamnă. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte succintă, vă promit. Permiteți-mi mai întâi să mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz. Nu voi putea intra asupra tuturor uh, detaliilor, dar uh, mă rezum la cele mai importante. Ca prim element, aș vrea să subliniez uh, că apare o, în propunerea noastră o simplificare a procedurilor și eligibilitatea devine mult mai facilă. Nu mai există nicio listă prescriptivă de criterii, deci Uh, nu mai există interacțiuni negative cu CFM-ul. Uh, există doar o listă negativă de acțiuni neeligibile. Aceea este exhaustivă. Practic, uh, statele membre au posibilitatea să se folosească acum de, de acest instrument, de acest sprijin, în funcție de nevoile lor toate elementele pe care le-ați spus, uh, rolul femeilor, trainingul, instructajele și așa mai departe, toate aceste activități devin eligibile acum. O a doua chestiune pe care aș vrea să o evidențiez, că noua propunere uh, Noua, noua propunere vine să faciliteze atingerea obiectivelor uh, stabilite în politica comună de pescuit. Deci, iată că Fondul uh, Maritim și de Pescuit uh, susține odată obiectivele politicii de pescuit, dar și uh, activitățile în domeniu, și obiectivele în domeniul biodiversității acvatice și maritime și în ce privește guvernanța oceanelor și mărilor. Dar și la nivel local are impact asupra comunităților costale prin sprijinul care devine posibil, disponibil acum, Uh, se, poate, se pot finanța activități de dezvoltare locală. În ce privește cadrul bugetar, aș comenta că uh, am propus o creștere de 5, o uh, reducere cu 5%, care reducere, practic, se suprapune cu consecințele Brexitului. În estimarea noastră, statele membre oricum uh, vor, uh, își vor păstra 96,5% din uh, alocările actuale. În ce privește regiunile ultraperiferice, în privința acestor regiuni ultraperiferice, credem că noua propunere de fond acoperă nevoile acestor regiuni, pentru că a, propunerea are o, o abordare are o abordare uh, integrantă, cuprinzătoare, cu sume uh, forfetare bine definite. În plus, sunt uh, susținute investițiile structurale atât în economia albastră cât și în pescuit. Opt, apoi, rata de intensitate de 85% în loc de 50% se va aplica și regiunilor ultraperiferice. Asta împreună cu uh, regimul preferențial pentru uh, comunitățile costale și uh, de pescar va, va face astfel încât uh, și regiunile ultraperiferice se poată dezvolta corespunzător. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Omarji, vreți să comentați în încheierea dezbaterii? De, de răspund. Într-adevăr, foarte greu să răspund pentru că voturile la plenară sunt la 12, dar am văzut din toate intervențiile că avem o poziție comună uh, a comisiei noastre și nu ne va fi foarte greu să avem o, o poziție care să fie pentru toată lumea valabilă. It was really brief. Mulțumim, asta chiar a fost uh, foarte scurt. Acum vreau să rog coordonatorii. Ba nu, îmi cer scuze, spune doamna președintă. Am uitat. Uh, termenul pentru depunerea amenamentelor la acest aviz uh, este joi 8 noiembrie la ora prânzului. Da? Deci amendamente pe acest dosar. Altceva, nu avem nimic înscris la diverse. Următoarea noastră reuniune va fi pe 15 noiembrie la Strasburg. Acum mai avem 10 minute pentru reuniunea coordonatorilor. Și doar o singură temă de discutat. Deci dacă ne ajutați, o să trecem direct la reuniunea coordonatorilor.